Vi prego cortesemente di... Vă rog frumos să luați loc. Începem. Please. I will speak in Italian, so can you put... Voi vorbi în italiană, vă rog frumos să vă puneți căștile. Cominciamo... Mm. Începem grupul de lucru, cel de-al treilea grup de lucru din această după-amiază intensă și îl felicit pe președintele nostru Tajani și de asemenea pe domnul comisar Moedeaș și comisia pentru această după amiază care e lungă practic cât o zi foarte bogată și sperăm că cu toții vom rămâne cu idei interesante uh, pentru munca noastră viitoare. Nu vreau să mai pierdem timpul pentru că suntem în întârziere, dar bineînțeles că suntem în întârziere pentru că foarte mulți uh, participanți aveau multe de povestit, sau abordat multe subiecte. Încep imediat uh, cu prezentarea acestui grup de lucru pe tema inovare, să facem în așa fel încât rezultatele să ajungă pe piață. În câteva cuvinte. Dacă urmăriți îndeaproape ce se întâmplă la nivelul UE, știți că una dintre uh, Uh, una dintre noutățile uh, din programul Orizont Europa, la care lucrează Parlamentul European, este tocmai aceasta să se uh, ocupe de toate etapele, de la descoperire până la ajungerea pe piață a um, rezultatului cercetării, pentru că avem nevoie de o concretizare a rezultatelor uh, studiilor științifice în obiecte utile pentru toată lumea și vrem să profităm și ca să dezvoltăm cercetarea fundamentală, cercetarea de bază, dar și cercetarea concretă. Și nu vrem să se piardă nimic din acest bagaj de descoperiri prețioase și de aplicații prețioase ale uh, cercetărilor. Și am văzut multe exemple astăzi. Vreau să mai spun uh, că Uh, avem Consiliul uh, um, European al Inovării și Orizont uh, um, Europa 2020, toate instrumente care trebuie să ne permită să facem ca lumea cercetării și inovării în Europa să facă față concurenței partenerilor săi și să putem să facem descoperiri și să le transformăm și în produse atunci când este cu putință. O altă observație. Vreau să vorbesc despre impact, impactul foarte important pe care îl uh, are cercetarea. Uneori, uh, impactul uh, ar trebui să fie folosit drept un criteriu de evaluare. Uneori, oamenilor de știință le este frică să folosească acest etalon ca să facă o evaluare a cercetărilor, dar e important să vedem care este impactul concret al unei munci de cercetare pentru um, viața de zi cu zi. Vă prezint pe membrii grupului pentru că sunt personalități și bănesc că toată lumea uh, îi cunoaște. Domnul, uh, doamna Daria Tatai, care face parte din acest grup la nivel înalt, uh, Uh, grup de consiliere pentru pregătirea programului Orizont Europa. În plus este cercetătoare, domnul Cristian Eller, care din totdeauna s-a implicat uh, în ceea ce privește cercetarea și este co-raportor și raportor din umbră pentru grupul său pentru programul Orizont și raportor pentru cel de-al doilea document despre programele specifice. Trebuie să îl scuz pe domnul Butikofer, care acum nu mai a putut să fie prezent, de la Comisia ITRE, care uh, și-a programat uh, prezența potrivit uh, calendarului inițial prevăzut și acum că suntem în întârziere a trebuit din plăcate să plece și apoi Gonzalo Lobo Xavier de la Comitetul Economic și Social, care s-a ocupat și el de programul Orizont Europa. Voi face și o prezentare a celor care își vor prezenta proiectele, dar rog pe domnul Dominic Cristori, care este director general de la Direcția Generală Energie, să-și facă prezentarea. Grazie, președinte members of parliament and from uh, European Mulțumesc, doamna președinte, stimeți uh, deputați, uh, doamnelor și domnilor. După cum știți, energia este esențială pentru economia europeană, dar și pentru întreaga lume. Fără energie este imposibil uh, să supraviețuim, însă în același timp energia este responsabilă pentru 75% din gazele cu efect de seră. Așadar, ce trebuie să facem este să stimulăm economia și, în același timp, să uh, facilităm o, o schimbare fundamentală a sistemului nostru energetic pentru a adapta la viitor. Uh, provocările actuale pentru sectorul uh, electricității sunt uh, cele mai mari de când s-a descoperit electricitatea. În acest context, aș vrea să mă refer la două lucruri. Întâi, investițiile în cercetare, tehnologie și inovația, inovație sunt indispensabile pentru a sprijini cu succes energie, uh, tranziția către o energie nepoluantă. Iar apoi uh, mai avem și alte provocări pentru care vom avea nevoie de noi tehnologii și va trebui să gestionăm mai bine inovația în Europa pentru a um, crea o nouă bază industrială în Europa care să corespundă nevoilor uh, industriei. Este crucial acest lucru. În primul rând, investițiile în cercetare și dezvoltare uh, sunt esențiale pentru a sprijini tranziția energetică. Acest lucru este clar și, după cum știți, uh, în ultima vreme am reușit și am sprijinit multe proiecte în domeniul energetic și cercetării aferente. Gândiți-vă numai la uh, noi tehnologii precum uh, becurile LED, um, automatizarea sistemelor de control în clădiri, dar și toate produsele novatoare ce rezultă de pe urma etichetării energiei și uh, designului Um, pentru eficiența energetică. În momentul de față, toată lumea um, consideră un factor um, categoria energetică în care se află, de exemplu, o mașină de spălat uh, înainte să o cumpere una. Parlamentul European a jucat un rol esențial în toate aceste domenii, însă uh, să ne gândim la energia eoliană offshore. Suntem cei mai performanți uh, pentru dezvoltarea de mari instalații offshore. Asta este ceva nou, recent. Am uh, reușit să avem uh, turbine noi, adaptate la noile provocări. Iar uh, rezultatele sunt uh, o eficiență mai mare și Europa fiind uh, și Europa care este un lider în ceea ce privește marile instalații. Mai mult de 80% din marile instalații offshore uh, eoliene sunt europene. Iar uh, asta pe o coastă pe care aveam în acum 2 ani cam 150 de megavați. 135 uh, de euro pe megawatt, mă scuzați. Iar între timp am ajuns la 60 de euro pe megawatt. Asta am reușit în mare parte datorită marilor instalații din Marea Nordului. În același timp, uh, promovăm toate noile tehnologii. Um, hidrogenul, um, noile rețele, super rețele indispensabile, integrarea Uh, regenerabilelor în rețeaua europeană. Uh, toate acestea sunt uh, esențiale. Însă, mai sunt multe provocări, inclusiv în acest sector. În primul rând, nu suntem suficient de performanți când vorbim de inovație. Suntem excelenți în ceea ce privește cercetarea fundamentală, însă suntem mai puțin performanți uh, când trebuie să uh, transformăm uh, cunoașterea pe care o avem în noi produse și noi piețe. În ceea ce privește sectorul energetic, și aici intervine același lucru. E același lucru care se întâmplă cu energia solară. Ne bucură să vedem că costurile scad. însă, în același timp, importăm echipament uh, industrial uh, în mare parte, în majoritatea sa din uh, Rusia. Nu poate continua acest lucru. Același lucru se poate spune în ceea ce privește stocarea și bateriile. Stocarea a fost sub, mm, subestimată în trecut. În ceea ce privește bateriile, depindem în mare parte de tehnologii chineze sau asiatice și nu putem să continuăm uh, tot așa. Trebuie să ne consolidăm eforturile uh, între toate centrele de cercetare, cu toate companiile, pentru a dezvolta uh, inovație, pentru a dezvolta tehnologii europene și produse uh, avansate la nivel european. Voi spune același lucru s-a întâmplat același lucru și când am uh, dezvoltat uh, toate energiile energofage. Oțelul este esențial, uh, industria chimică, aluminiul, toate acestea sunt activități fundamentale. Avem nevoie de toate astea pentru sectorul construcțiilor, pentru industria auto. Trebuie să dedicăm mai multe eforturi pentru a dezvolta mai ales eficiența energetică în aceste sectoare, pentru că pentru aceste industrii, costul energetic în comparație cu costul total de producție este foarte ridicat. În același timp, trebuie să creștem eficiența în sector și să reducem emisiile. Este o provocare. Trebuie să încercăm să ne reducem și uh, dependența față de uh, nereurile rare, uh, și alte astfel de uh, resurse, trebuie să creștem nivelul de reciclare. Acestea sunt uh, prioritățile pe care uh, trebuie să le reținem pentru a putea um, face față provocărilor, provocărilor viitorului. Și pentru asta este nevoie de o creștere a bugetului pentru cercetare și dezvoltare. Nu putem să rămânem la aproximativ 2% din PIB, ar trebui să ajungem la aproximativ 3%, Facem tot ce putem la nivel european. Domnul comisar Moeda uh, și Comisia în general au propus uh, unul dintre cele mai uh, ambițioase programe prin Orizont Europa, dar nu este suficient. E nevoie și de eforturi naționale și din partea sectorului privat. aceasta este calea pe care trebuie să con- continuăm pentru a putea face față acestor provocări. Mulțumesc! Grazie multe per questo intervento e per i... Mulțumesc frumos pentru această intervenție, pentru conținutul său. Înainte de a da cuvântul doamnei Tatai, aș vrea să vă atrag atenția că participă la acest grup multe personalități, inclusiv domnul comisar Moedaș, care este cu noi în sală. Avem și colegi de la Comisia ITRE, precum doamna Grosted pe care uh, și-o colegă care încă se ocupă de cercetare, Teresa. Sper că n-am sărit pe nimeni. Vă rog, doamnă Tatai. Witam Państwa bardzo serdecznie. Let me welcome you uh, very cordially. Vă spun bun venit, cordial. Sunt antreprenor din Polonia și astăzi uh, îl ascultam pe profesorul Skajinski, compatriotul meu, și am fost foarte mândră nu doar că Polonia a reușit prin tranziția către socialdemocrație și către piața liberă, ci și prin știință și inovare să aibă un impact există anumite paralele și vorbim de obicei despre periferia inovării. Acestea sunt lucrurile care funcționează. Cred că excelența poate avea loc oriunde în domeniul rețelei inovării. Și să trec la subiect nivelul, uh, grupul la nivel înalt al um, uh, domnului comisar Carol Loșmodas a contribuit la reflexia privind uh, politica orientată pe misiunea Consiliului pentru Inovație, a inovării care este foarte importantă pentru creșterea europeană și la universitățile antreprenoriale suntem convinși că trăim în vremuri diferite și politicile trebuie să reflecte volatilitatea, nesiguranța și lipsa de predictibilitate a acestor vremuri. Și când ne uităm la sistemul de inovări, uităm adesea că nu trăim în societatea industrială, trăim într-o societate ca o rețea și nu mulți dintre noi înțeleg de ce anumite locuri din lume devin foarte bocate și atrag talente, în timp ce altele sunt locuri care nu mai contează. De aceea, foarte pe scurt, permiteți-mi să vă împărtășesc ceea ce cred eu că este modelul de inovare și de creștere dincolo de criză. Uh, avem nevoie de patru componente în mare. Cercetare, inovare, educație, antreprenoriat. În multe ecosisteme, unul dintre elemente lipsește și este vorba de obicei despre antreprenoriat. În multe ecosisteme, chiar dacă există toți cei patru piloni, cercetare, inovare, educație și antreprenoriat, uh, funcționează separat. Este foarte dificil să le pui în legătură într-un nou tip de sistem inovativ și această conectivitate este esențială astăzi și această conectivitate este miezul care face din Europa un loc foarte special și cred că acesta este un avantaj competitiv al Europei pentru că suntem capabili să avem această diversitate și să depășim fragmentarea pentru că societatea și tehnologia ne permit să facem acest lucru astăzi mai bine decât oricând altcândva. Și vă voi da trei exemple mm, unde pot uh, să se întâmple aceste lucruri. Există un oraș într-una dintre cele mai inovatoare țări din Europa, care acum 30 de ani era un orășel mediu cu o singură universitate și o singură companie. Și astăzi 40% din brevetele din țara respectivă vin din acest oraș, care este încă un oraș mijlociu. Au patru brevete pe zi. Vă spun acest lucru pentru că este posibil. Acest tip de transformare este posibilă. Și vorbesc despre Eindhoven, despre Universitatea Tehnologică din Eindhoven, despre Philips, despre strategie și despre 10.000 de companii care sunt palo alto în Europa nu știm uh, că acesta este acest punct important din Europa și cred că ar trebui să fim foarte mândri că acest tip de orașe pot fi interconectate și dacă marca ar fi mai puternică, capacitatea de a atrage finanțe și talente ar fi chiar mai mare dar uh, Olanda a fost totdeauna în avangarda Revoluției Industriale. Dar să trecem în Spania și am uh, un loc special în inima pentru Barcelona, dar Barcelona astăzi, în, 2004, în 2014 era capitala inovativă a Europei și astăzi este pe locul 3 sau 4 în Europa pentru startup-uri. Acum 30 de ani era un orășel mijlociu care nu conta cu adevărat, ci gloria trecutului industrial era de mult uitată astăzi în Catalonia, în Barcelonia, povestea este un pic diferită. A început cu mobilizarea în jurul Jocurilor Olimpice și cred că fiecare oraș poate să se gândească ce eveniment ar putea să-i schimbe istoria și cum să mobilizeze autoritățile locale, regionale, naționale cu finanțări europene pentru cercetare și inovare și apoi să creeze o viziune. Ce înseamnă acest lucru? pentru un oraș mijlociu, așa cum este Barcelona, să devină un punct de referință global cu acest district inovativ. Și vă voi povesti un al treilea lucru despre una dintre țările mele preferate din lume, unul dintre orașele mele preferate, Cracovia, în Polonia. Acum 30 de ani nu trebuie să vă spun cum arăta Cracovia abia se termina perioada comunistă și eram extrem de săraci, dar cu o dorință puternică de a îmbrățișa schimbarea. Și cred că această atitudine a făcut din Cracovia ceea ce anumiți investitori. Știți, unii ar putea spune în glumă că este o vale a zmeilor din Polonia, dar Cracovia a devenit un punct de referință pentru Europa Centrală și de Est, cu foarte multe companii, mulți investitori investitor în fază timpurie toate, în acest ecosistem crește și vă împărtășesc aceste povești despre transformare pentru a vă transmite mesajul că astăzi avem nevoie de acești patru piloni, avem nevoie de cercetare, de inovare, de educație și de antreprenoriat, dar avem nevoie de politici publice pentru a înțelege cum să le aducem împreună și în cum să îmbrățișăm mișcarea de jos în sus, mișcarea cetățenilor, uh, care astăzi are o putere mult mai mare datorită tehnologiei și care poate merge oriunde dorește în lume. Și suntem convinși noi la grupul nostru de consiliere ai uh, comisarului Moidaș, care aceasta este direcția pe care ar trebui să o luăm cu finanțările din proiectul Horizon Europe. Banii sunt foarte importanți și suntem foarte recunoscători pentru faptul că Parlamentul European a sugerat 1 uh, miliard 200 de mii, un buget de 1 miliard 200 de mii pentru uh, inovare și cercetare, dar este de asemenea important să înțelegem cum să investim acești bani într-o perioadă în care rețelele sunt firești pentru inovare. Mulțumesc foarte mult! Grație! Mulțumesc doamnei Tatai pentru această prezentare interesantă. Dacă mă ascult, aș vrea să-i spun că Parlamentul nu a sugerat, a votat uh, în Comisia Parlamentară de Rezolvări și se va vota și în plenară, deci va fi un act legislativ și vom avea nevoie de acceptul Consiliului. Dar să știți că este mai mult decât o sugestie, este o hotărâre a întregului Parlament de a cere o finanțare de 120 de miliarde. Dau cuvântul domnului Eller Uh, rugându-vă să scuzați pe domnul Buticofer pentru absență. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pentru început, uh, vreau să-i salut pe membrii Parlamentului de, de, și pe, pe uh, Denisa Madorela, care a fost pe, raportorul din partea asociațiilor pentru programul actual și se uită de multe ori cât de mult s-a investit în sectoarele programului Horizon 2020 Cred că obiectivul a fost formulat de cei care au redactat agenda și în lorile de poziție ale vorbitorilor vedem un pic uh, că se vorbește despre inovare uh, mai orientată spre piață. Și cred că contribuția dincolo de marile viziuni ale Parlamentului uh, este necesară și este necesar să discutăm cum funcționează acest lucru și cum este transformat sau promovat de programele de cercetare. Și vreau să bă, enunț doar câteva idei, câteva aspecte în privința cărora Parlamentul a încercat să-și aducă contribuția. În primul rând, indiferent ce socotim ca aducând schimbarea sau inovator, indiferent cum judecăm piața, ce este important, ce există, este viteza. Avem o situație în permanentă schimbare pe aceste piețe. Tehnologiile esențiale evoluează odată la 10 ani programele de cercetare din secolul al XIX-a, din perioada iluministă, reflectă într-o anumită măsură această abordare de jos în sus în sânul democrațiilor. Și în Uniunea Europeană trebuie să hotărâm de, se hotărăște de sus în jos uh, și cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem, prima idee, dacă vrem să ne apropiem mai mult de piață, este că în mod evident instrumentele de cercetare trebuie să schimbe natura. Dacă vrei să te apropii de piață, trebuie să te adaptezi mult mai repede la interesul pieței, la cum funcționează piața, cum se schimbă uh, ce trip de spirit antreprenorial există pe piață. Deci cred că prioritatea numărul 1 pentru Parlament, pentru a putea contribui la această idee, este ce a fost formulată în termeni de fast track. Cred că mom- momentul programelor de sus în jos s-a sfârșit în secolul 21 și trebuie să avem o, să creăm un cadru, să creăm un instrument, să creăm un buget, dar apoi trebuie să existe un instrument transversal legat de actorii pieței care spun dacă creezi un consorțiu, dacă ești antreprenor individual sau dacă ești într-o organizare de cercetare, organizează-ți activitatea, du-te la comisie în cadrul provocărilor care vin în direcția acestui program, în șase luni primești un răspuns, dacă poți să primești finanțare sau nu. Acest lucru reflectă viteza necesară și reflectă însuși faptul că această inovare nu mai este determinată de stat, de comisie, dacă îmi permite să spun asta. În al doilea rând, cred că Parlamentul a salutat ambiția domnului comisar Carlos Moedas de a stabili un asemenea cadru. Este un pas important, este o întrebare, sigur, există foarte multă reținere, dar ar trebui să fie un lucru bun pentru că se pun atâtea întrebări din uh, zona tradițională de cercetare, încât cred că este un punct important. Ce este important în privința contribuției este cred că dacă există ceva de genul SC, dacă ai uh, antreprenori uh, într-un asemenea sistem, trebuie să te gândești la o metodologie dacă ai o ambiție ca acest Consiliu și o, o instituție decizională, ca un Consiliu de Administrație, care este natura problemei? Avem un sistem în care definim ceva, avem uh, programe prin cheltuieli și apoi avem o dată la 3 ani, la 4 ani discuții dacă vrei să ai o abordare antreprenorială în privința unei probleme trebuie să ai și o metodologie antreprenorială și cred că aceasta este una dintre cele mai importante contribuții pe care ni le dorim, să se creeze ceva care să fie neobișnuit pentru administrarea forurilor științifice, să avem o evaluare permanentă. Sunt instrumente de care avem nevoie pentru că ne adresăm unui public total diferit, o comunitate de startup-uri care poate să fie condusă de tot felul de inova- inovații uh, spectaculoase, dar de asemenea și modelele de afaceri sunt uh, inovatoare. Cred că rolul principal al acestui Consiliu trebuie să se gândească la o, o evaluare mai rapidă a antreprenorului, astfel încât să poată să se adapteze și trebuie să fie un program de învățare, pentru că nu poți să spui de la bun început acesta este consiliul pe care îl vom avea peste 5 ani. Trebuie să fie un instrument de învățare, pentru că altfel avem uh, um, um, uh, situație în care încercăm și greșim și ne, trebuie să ne adaptăm din mers. Al treilea aspect în privința căruia am vrea să contribuim este unul sistematic deci definim piața ca pe această, această piață care crește permanent sau vrem să vedem ambiții mai mari? Și mai devreme se vorbea, domnul Ristori vorbea despre energia, de pildă, mar, piața uh, este conștientă că dorim să definim ambiții spunând că ne dorim de să avem, nu știu, fabrici de oțel uh, fără emisii de CO2 peste 5 ani. Care este dimensiunea acestui aspect? Și aici ar trebui să vorbim despre misiuni. Uh, misiuni ca un ocean fără plastic, care este o ambiție societală, are și un aspect de reglementare și mergem și la cantități, atunci unde schimbăm dimensiunile proiectelor și ducem la o misiune care ne spune de pildă că vrem să avem un computer cuantic care este sigur o predicție interesantă legată de ce am putea să vedem sau ne-am dorit peste 5 sau 10 ani, deși nu știm cum va arăta tehnologia, dar uh, trebuie să facem proiecții pentru a vedea ce vom avea peste 10 ani fără să fim capabili să prezicem cum se va schimba lumea digitală, lumea informatică, cum le va schimba piața. Deci cum funcționează aceste lucruri? Cred că trebuie să avem o idee clară legată de definiția acestor lucruri, că în termen mai general și vreau să închei pe această notă. Uh, e așa cum spune direct fica mea de 19 ani. Nu avem uh, arme, nu avem prăjiturile. Rămânem în urmă. Și sectorul public în privința antreprenoriatului nu este singurul răspuns, dar nu trebuie să subestimăm funcționarea sectorului public, pentru că dacă te duci către uh, revoluția digitală, toată lumea se uită la acest lucru. Dar există o privire realistă, în primul rând 40% din această revoluție se bazează pe brevete realizate în Europa. Dar uh, piața s-a mișcat mult mai rapid. În al doilea rând, trebuie să definim foarte clar dacă vrem să vorbim despre inovare care să schimbe paradigma și despre aceste lucruri. Ce înseamnă această inovare și care sunt modelele de afaceri care schimbă paradigma? Și partea interesantă legată de Silicon Valley este că nu este vorba doar despre inovare, ci schimbă foarte mult modelul de afaceri. Deci, care este domeniul de aplicare a ceea ce vrem să realizăm. Și în al treilea rând, foarte practic, trebuie să vedem despre ce vorbim. Vorbim despre un program de cercetare, dar fondurile structurale cu ele cum rămâne? Cum contribuie aceste fonduri structurale la aceste obiective? Și dacă aruncăm o privire spre agricultură, sigur, putem vedea o, o revoluție agricolă, dar ce facem? Noi finanțăm sectoare economice într-o măsură care uh, le face incapabile să fie mai ambițioase. Deci o parte a finanțării este contraproductivă în sectoare în ceea ce privește dezvoltarea de tehnologii noi și de schimbare. Așadar, în termen mai principial, salutăm ambiția comisiei, avem nevoie de un buget, dar avem nevoie și de acest tip de revoluție intelectuală, mentală și instituțională, pentru că lucrurile nu funcționează dacă anunțăm o revoluție, dar uh, facem revoluția cu mijloacele vechi. Mulțumesc foarte mult! E con questo appello alla nostra rivoluzione delle menti <laughs> passo la parola al Comitato Economico e Sociale. come da cuvântul uh, invitato nostru de la Comitetul Economic și Social. Thank you very much probabil că sunt ultimul vorbitor uh, în acest uh, grup care poate să-i spună numele comisarului Moedaș uh, fără accent, dar nu voi um, profita de asta. Am să vă vorbesc despre um, avizul nostru din octombrie în acest subiect. Considerăm că uh, a fost un efort uh, foarte bun în ceea ce privește uh, contribuția noastră privind Orizont Europa. Noi suntem din... Eu vin dintr-un domeniu industrial, IMM-uri, companii și nu am niciun fel de mm, îndoiel față de impactul cercetării și dezvoltării asupra industriei și deci a societății și a cetățenilor în general. Eu Cred că există o enormă uh, oportunitate, nu numai la nivel de activități, cât și ca mesaj politic. Um, însă ce se întâmplă cu oamenii obișnuiți uh, până la urmă? Acesta a fost unul dintre mesajele um, raportului nostru la Comitetul Economic și Social, să aducem vocea societății civile. Bineînțeles că uh, inovația este importantă. Companiile uh, trebuie să-și poată uh, îmbunătăți serviciile și bunurile, dar oamenii obișnuiți știu cât de importantă este cercetarea. Uh, cercetarea din domeniul academic trebuie să se alinieze la nevoile pieței și trebuie să există o comunicare între um, companiile pe piață și um, domeniul academic. Bineînțeles că avem nevoie de un ecosistem uh, de inovație bun pentru asta, însă uh, pe lângă asta trebuie ca cetățenii să știe ce face Uh, cercetarea și inovația pentru calitatea vieții lor. Și despre asta vorbeam când vorbeam despre dimensiunea politică. Tocmai de aceea sprijinăm, sprijinim uh, Orizont Europa, am lucrat foarte mult cu um, uh, Comisia și foarte bine că a existat o clarificare în interacțiunea cu Comisia. Misiunile pot juca un rol critic în reducerea lipsei de um, informație a cetățenilor intervine și este tocmai această dimensiune politică pe care nu o putem ignora. Încă o dată, cred în faptul că um, investițiile europene au permis uh, companiilor uh, să uh, acceadă la un alt nivel. Nu trebuie să uităm însă și rolul statelor membre pentru crearea condițiilor în fiecare stat membru pentru a permite tocmai asta. această investiție trebuie să se combine cu politici naționale privind um, um, privind competențele. Dacă vorbim despre fuga creierelor, despre nevoia de a investi în cercetare, în domeniul universitar, în companii, nu trebuie să uităm că fără oameni nu putem face asta. Iar uh, acest lucru nu poate fi furnizat mai de către Comisia Europeană sau de către uh, Bruxelles în sensul larg, ci trebuie să fie un rol critic pentru uh, statele membre. Ele trebuie să creeze condițiile uh, pentru ca oamenii uh, să fie mai implicați în cercetare și dezvoltare. proiectul european trebuie să uh, ducă companiile la un alt uh, nivel, însă statele membre au și ele de, un rol de jucat în acest uh, proces și acesta este mesajul pe care doream să îl transmit în numele CESE. Perfetto, assolutamente perfetto anche del tempo. Eh, devo adesso chiedere... Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost succint. Mulțumesc uh, foarte mult uh, dinainte, anticipat, pentru concizie și uh, sper să dați dovadă de disciplină, pentru că timpul ne presează. Avem aici proiectul No Isolation, proiectul prezentat de către Karen Dolva, un proiect care este fascinant pentru că implică și femeile. Vă rog frumos! Parliament, thank you for having me. I'm Karen Dolva. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru invitație. Sunt Karen Dolva, sunt uh, director executiv al unei companii care se numește No Isolation. Deci nu izolării, asta vrem să combatem noi, izolarea și singurătatea și asta încercăm să facem pentru cei care au Uh, prin, prin uh, instrumente de comunicare. Am uh, înființat în urmă cu trei ani această companie. Am avut trei ani de muncă intensă. Avem acum birouri la Oslo, Amsterdam și în Londra. Încercăm să ne extindem în întreaga Uniune Europeană suntem prezenți în uh, mai multe țări. Vedeți aici uh, proiectele uh, noastre. Primul este AV1, primul robot cu teleprezență, specific conceput pentru copii care sunt prea bolnavi să meargă la școală pentru o perioadă îndelungată și nu e vorba despre un robot social, Uh, acest robot uh, merge în lume și uh, reprezintă, îl reprezintă pe copilul care trebuie să rămână în pat. Deci, din pat, copilul poate să își comandeze prin telefon sau prin tabletă robotul respectiv și poate vorbi cu el și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 and I believe it will really catch on. That was obviously very special use case for un uh, o aplicație foarte uh, importantă pentru noi, dar și pentru Jack. De obicei, uh, copiii care, cu care lucrăm uh, folosesc uh, robotul respectiv uh, în, la școală și în prezent avem 807 copii care au acest robot al lor personal și există 500.000 de copii care suferă de o boală uh, gravă în Europa, deci uh, potențialul nostru este destul de important. Mm, V-am spus că proiectul nostru se numește No Isolation. Aș dori să vă prezint uh, un alt uh, proiect. Uh, e vorba de uh, categoria seniorilor. Este un grup social care suferă de izolare și s-au făcut foarte puține pentru a rezolva această problemă. Există totuși universități pentru vârsta a treia, la care însă foarte puțini seniori au acces și deci pentru cei mai vârstă am uh, dezvoltat acest computer, calculator cu un buton care se numește Comp Ă, întreaga ă, familie poate avea acces ă, la acest calculator, poate trimite printr-o aplicație fotografii, texte și filmulețe și în acest caz bunica, bunicul nu trebuie să învațe, învețe nimic, nu va trebui să facă nimic pentru că nu va, vor exista notificări, nu vor exista uh, reclame care să uh, îl nedumerească sau să o nedumerească. Uh, am testat timp de 11 luni acest proiect. Uh, Știți uh, că vorbim de un grup de utilizatori cu probleme, dar până acum rezultatele au fost uh, destul de interesante. 95% dintre seniori chiar folosesc uh, acest aparat și primesc patru fotografii în medie în fiecare zi de la familie. E o creștere importantă de la zero, deci suntem foarte mulțumiți de felul în care evoluează COMP acest proiect și sperăm să ne extindem în întreaga Europa. Și pentru a sintetiza, aș spune că tot ce facem se bazează pe cercetare, pe partea de software, cu grupul de utilizatori în funcție de nevoile lor și vă pot da exemple foarte clare în legătură cu uh, ce ne-au spus cercetătorii când au uh, proiectat toate aceste aparate. Uh, poate ați observat uh, că uh, comp nu are ecran, ne-am dat seama că nu uh, avem nevoie de ecrane pentru că uh, utilizatorii noștri stau în uh, pat, uh, sunt bolnavi și așa mai departe și deci poate nu s-ar simți bine dacă ar uh, fi filmați uh, pentru copiii bolnavi, de exemplu, ca colegii de la școală să-i vadă în pijama, în pat și așa mai departe. Nici uh, comp Uh, nu arată foarte bine pentru că o persoană în vârstă nu este foarte atrasă de uh, culori foarte contrastante, deci vedeți că există doar un contrast puternic între buton uh, și ecranul pe care apare pentru că ar trebui să fie cât mai ușor de folosit. Am testat cam 60-70 de butoane până ajunge aici pentru că am, ne-am inspirat de la butoanele de la mașinile de gătit, de la mașinile de spălat și așa mai departe și deci chiar dacă ești într-o stare de demență demență, să zicem, sau de îmbătrânire avansată, vei înțelege cum funcționează acest aparat. Aș dori uh, să vă rog să uh, sunați pe cineva, dacă știți pe cineva bolnavă sau care are nevoie, cu toții avem nevoie de comunicare, deci uh, uh, gândiți-vă la cineva pe care nu l-ați sunat de mult timp. Mulțumim foarte mult, uh, proiecte foarte interesante, într-adevăr, în domeniul uh, sănătății și al uh, educației, mai ales proiectul care îi ajută pe copiii care suferă de boli grave și care nu pot să meargă la școală. Profităm de prezența reprezentanților comisiei. Cred că orice copil, orice proiect care poate ajuta la alinarea suferințelor copilor Uh, reprezintă un proiect interesant și sunt sigură că Comisia uh, va susține aceste proiecte. Suivi uh, Haimine va prezenta proiectul Sula Change, un proiect care de-a face cu ambalajele și cu plasticul și cu preocupările de mediu. Dar... my name is Suvi. Vă mulțumesc, mă numesc Suvi, sunt director Vă mulțumesc pentru invitația organizat, lansată de a participa la această conferință. <clears throat> mă numesc Suvi și sunt director la Solapac. Permiteți-mi să încep prin o întrebare. V-ați gândit vreodată dacă v-ar plăcea să schimbați lumea? Pentru că echipa noastră exact la asta se gândește – dacă nu se schimbă nimic în domeniul uh, deșeurilor din plastic, până în 2050 va fi mai mult plastic în oceanele noastre decât pește. Nu mai putem continua astfel. Pentru a rezolva această problemă am creat Sulapac. Este vorba despre un uh, material uh, creat din lemn și lianți naturali. Este un element de design nordic, dacă doriți, care aduce la oaltă luxul, ecologia și posibilitățile de design nelimitate. Am câștigat mai multe competiții internaționale grație acestui produs și suntem cu un pas mai aproape de a, deveni, de a avea cel mai uh, important material de înlocuire a plasticului la nivel mondial. Însă pentru a salva, salva lumea de plastic trebuie să uh, înțelegem că ce înseamnă de fapt o alegere durabilă, pentru că definiția actuală a plasticului este una foarte neclară. Avem uh, plastic făcut din petrol, cel uh, mai obișnuit, și plastic bi din biomaterie dar există un, uh, un uh, plastic, da, dacă nu este biodegradabil, chiar dacă este organic, evident nu va ajuta natura. Pe de altă parte, avem materiale biodegradabile, dar importantă, mai presus de toate, este viteza biodegradării. Gândiți-vă că și amidonul de cartof până la urmă este văzut drept plastic Iată, confuzia nu face decât să se adâncească din ce în ce mai tare. Dacă o sticlă făcută din PLA este făcută din plastic biodegradabil, făcut din biomaterie, totuși le îi va lua 10 de ani înainte de a se degrada în apa mării. Deci, ideea cea mai importantă până la urmă este de a ști dacă uh, plasticul se va transforma în uh, microplastic sau nu, pentru că microplasticul se răspândește în natură ad vitam aeternam, însă materiale precum sulapac pot fi digerate în uh, ecosistemul marin și se va um, transforma în biomasă și dioxid de carbon. Noi aplicăm un certificat de biodegradare marină pentru sulapac, care garantează că <clears throat> creșterea planctonului marin nu este pusă în pericol de către degradarea produselor pe bază de sulapac. Cu alte cuvinte, și balenele vor putea continua să zâmbească. Chiar dacă este biodegradabil sulapac, asta nu înseamnă că locul său este în natură. Toate materialele ar trebui să poată fi reciclate, inclusiv sulapac. Acesta se poate recicla în compostare industrială în termen de 21 de zile. Noi am creat, deci, un material uh, de ambalaj întru totul biodegradabil, iar cheia inovării noastre este de a avea o, o îmbrăcăminte, o barieră biodegradabilă în interiorul um, borcanelor folosite. Uh, o altă parte a inovării noastre este că sulapac poate fi uh, folos, uh, folosit po- poate fi produs în uh, uzinele care produc plastic la ora actuală, deci nu trebuie create uzine noi. Uh, proiectul nostru este foarte important pentru că, datorită lui, putem uh, ajunge la nivel global. Întâi vom uh, îmbunătăți acest înveliș biodegradabil pentru a-l uh, face să reziste mai bine la apă și alcool și apoi vom pune la punct noi um, materiale de ambalaj, după care vom uh, educa atât piața cât și oamenii în privința alegerilor durabile. În fine, Vom crea un model de licențiare, licențiere care va permite um, comercializarea sa la nivel mondial. Însă vrem să ne dezvoltăm și dincolo de domeniul um, ambalajelor și, în general, să ne axăm pe înlocuirea plasticului. Am lansat uh, în 2016 împreună cu Laura în compania noastră, însă la ora actuală echipa noastră are numai puțin de 16 persoane. De ce facem noi ceea ce facem? Ei bine, pentru că chiar credem că fiecare alegere de astăzi va fi lăsată moștenire copiilor noștri. Vrem o lume mai durabilă și mai curată pentru ziua de mâine. Mulțumesc! Grazie anche per le parole conclusive che tutti noi condividiamo. Mulțumesc pentru această, aceste cuvinte de încheiere pe, cu care cu toții suntem de acord. Îi dau cuvântul lui Antonio Martinez Aubițiu, care ne va prezenta cu proiectul Willpower. Martinez. Mulțumesc foarte mult, mă numesc Antonio Martinez, sunt onorat să mă aflu aici în fața acestei audiențe. Sunt director din partea unui IMM german care uh, se află la Marea Baltică, la Rostock. Sunt spaniol și conduc o companie germană. Avem încă șase naționalități, șase-șapte naționalități în echipă cred că se oglindește bine Europa modernă în compania noastră. Cu ajutorul unor instrumente, cum sunt, e instrumentul MITU al Uniunii Europene, instrument pentru IMM-uri și mulțumită acționarilor noștri și celor care ne ajută pe crowdfunding, am dezvoltat sistemul energetic Willpower. Acesta produce metanol, metanol curat, din aer. Cum? Ca să o facem, am studiat mama natură și am inversat procesul. Când bem alcool, să nu o faceți, acesta intră prin sânge în ficat. În ficat are loc o reacție cascadă. Trei reacții chimice au loc și ne ajută să descompunem alcoolul. Apoi expirăm dioxidul de carbon și excretăm apă. Sistemul nostru inversează acest proces. Se ia dioxidul de carbon din aerul ambiental, e nevoie de apă, puțină energie și se creează metanol la temperatura corpului și presiune. Și pentru asta avem nevoie de enzime.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 Welcome to the future of energy supply. The Willpower Home puts this future within reach. We make it possible. Well, we have just learned that uh... Tocmai am aflat că e bine să se producă metanol și se poate produce oriunde cu această tehnologie. Metanolul e ușor de stocat, e ușor de transportat, nu e, un, nu e o substanță explozivă periculoasă cum e hidrogenul. Sistemul funcționează la temperatura corpului. Pot fi înlocuite substanțele petrochimice în totalitate. Metanolul poate să fie transformat din nou în electricitate utilizând o pilă de combustie sau poate fi utilizat pentru încălzire. Metanolul arde rețin, se rețină din nou apa și dioxidul de carbon, acestea pot să fie reciclate și pot fi reutilizate în sistemul nostru pentru a produce metanol pentru mai târziu. Pentru încălzire, încălzirea reprezintă 70% din utilizarea combustibililor fosili, fosili și 50% din toate emisiile de dioxid de carbon în Uniunea Europeană. Importăm combustibili fosili din state în care aș spune eu că există regimuri politice care pot fi puse sub semnul întrebării, Orientul apropiat și altele. Cu acest sistem putem să ne reducem dependența și importurile de combustibili fosili. Peste 37 de milioane de gospodării ar putea să beneficieze de pe urma acestui fapt. E de asemenea și o soluție inteligentă față de sursele energetice care depind de mediu, cum sunt cele solare și energetice. Uităm de acest aspect. Nu strălucește soarele noaptea și nu avem suficient soare pe timpul iernii. Dacă vântul bate prea tare, turbinele trebuie să fie deconectate pentru că dacă nu, rețeaua devine instabilă și am putea ajunge și la pene de curent, cum s-a întâmplat cu colegii noștri australieni anul trecut. Aici avem un sistem care poate stoca energia în exces, transformând-o în metanol astfel încât se poate și complet din rețea. În încheiere îl voi uh, cita pe George Ola, cel care a câștigat premiul Nobel. Substanțele petrochimice au luat sfârșit. Haideți să începem cu economia bazată pe metanol. Mulțumim foarte mult! Iată niște vești bune pentru mulți oameni poate nu pentru sectoarele convenționale, însă a fost foarte interesantă prezentarea dumneavoastră. Acum are cuvântul John Michael Nolan din partea proiectului CREST. <coughs> Ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru răbdare. Sunt uh, ultimul vorbitor astăzi, mă numesc profesor George Nolan și sunt uh, uh, um, fondatorul Centrului de, pentru Cercetarea Nutriției din Irlanda. Facem parte din Institutul de Tehnologie de la Waterford. Eh, tot, toată viața mea am avut o viziune pentru vedere. De ce vorbesc de viziune? Eh, o să înțelegeți mai târziu. Între vă pot spune că Uniunea Europeană a avut efecte benefice pentru Irlanda, pentru știință și pentru mine. Eh, schimbarea, dar într-adevăr ne aflăm într-un moment de răscruce în Europa cu multe necunoscute, dar Parlamentul European și Comisia au suficientă experiență și putere pentru a anticipa schimbările și pentru a înlătura obstacolele în calea noastră. Așa cum Europa a avut o viziune, Uh, viziunea mea științifică a fost să fac lumea mai bună prin optimizarea văzului pentru întreaga populație și pentru societate. Pentru mine, știința și cercetarea trebuie să reprezinte temirea stabilității uh, în încercarea de a crea un nou, de a clădi un nou viitor. Într-adevăr, uh, activitatea științifică de la noi oglindește uh, cea a Uniunii Europene, chiar dacă este un micro uh, univers față de ce faceți dumneavoastră. Uh, Uh, Consiliul European al Cercetării uh, finanțează persoane vizionare și, într-adevăr, avem astfel de persoane în Irlanda. Suntem în miezul Europei și nu la uh, periferia ei și asta s-a demonstrat printr-o echipă unită în timpul negocierilor Brexit. O echipă care ar trebui să-și poată continua activitatea. Mă bucur de faptul că am primit granturi din partea Consiliului European al Cercetării. În ce privește finanțarea, centrul acesta acordă bani pe bază de merit, ceea ce este foarte foarte importantă pentru a ne asigura că autoritățile locale uh, sau naționale nu, joc, nu joacă un rol, ci doar nivelul european. Acest program este foarte important. În urmă cu șapte ani, în 2011, Consiliul European uh, a, mi-a acordat uh, un grant pentru a, un proiect în domeniul vederii Uh, a fost finanțată CREST, un test pentru îmbogățirea centrală a retinei. Acest proiect susține că avem uh, un pigment natural care poate să îmbunătățească vederea față de ce considerăm uh, vederea normală și mai ales pentru a proteja vederea noastră mai târziu în viață. O astfel de promisiune reprezintă, are un impact unic. Nu uităm că trăim într-o vreme în care uh, populația îmbătrânește și deci uh, clasa în vârsta populației reprezintă um, o proporție foarte mare din populația mondială. Uh, vă uitați la mine și fiecare mă vedeți astfel, altfel, dar mă vedeți datorită retinei. Retina care pentru mine câteodată seamănă cu Parlamentul European, uh, capturează lumina și transmite uh, semnale creierului Uniunii Europene uh, pentru a crea vederea. Însă doar o mare parte, o, o mică parte din retină, 4% de fapt, reprezintă 90% din vederea noastră. Acești 4% se numesc macula și activitatea noastră a încercat să identifice cum putem să ne asigurăm ca macula să funcționeze mai bine. Este foarte important pentru toată lumea, pentru oameni ca dumneavoastră și ca mine și mai ales pentru populația populația în vârstă. Uh, de-a lungul anilor, uh, prin eforturi și prin onestitate, am uh, reușit să ajungem la acest proiect. Sigur, am fost susținut și de tehnologii de ultim ră răcnet și astfel am arătat că îmbunătățirea maculei prin nutrienți, nutrienți care sunt naturali, care provin din plante și care sunt foarte ieftini, au un impact puternic asupra calității vederii noastre și a, a, protejează astfel retina noastră. Unii comentatori și adepții Brexitului au spus minciuna că Uniunea Europeană nu face bine lucrurile simple. Eu, împreună cu dumneavoastră, nu suntem de acord. Uniunea Europeană întotdeauna a pus întrebări simple și pertinente, la fel ca și mine și cei care participă la pro- proiectul CREST. Întrebarea noastră era foarte simplă. Am putea ca vederea oamenilor obișnuiți să fie îmbunătățită și ă, testul nostru arată că da. Putem îmbunătăți funcțiile maculei prin uh, hrănirea ei. Și această descoperire are un potențial enorm doar dacă este folosită mai bine. Putem uh, transforma lumea într-un -o, într -o, un loc mai bun, putem să îmbunătățim uh, activitatea piloților, de exemplu, putem să îmbunătățim uh, uh, vederea jucătorului preferat de fotbal sau de golf. În contextul uh, îmbătrânirii și al impactului descoperirii noastre, activitatea noastră este foarte importantă. 130 de persoane care s-au înregistrat la această conferință vor avea deficiențe de vedere la vârsta de 70 70 de ani. Este așa numita degenerență maculară senilă este cauza principală a orbirii în lumea occidentală. Nimeni nu vrea să-și piardă vederea uh, independența socială, calitatea vieții. Uh, proiectul nostru, proiectul CREST, a identificat modalități pentru a proteja, proteja și chiar de a îmbunătăți uh, vederea persoanelor care suferă de această boală. Prin proiectul CREST și prin investițiile finanțate de către Consiliul European al Cercetării, avem dovezi că intervenția hrănitoare asupra retinei va îmbunătăți, îmbunătăți calitatea vieții populației în vârstă. Și dacă dacă proiectul va fi derulat uh, corect, vom economisi milioane de euro în sistemele de sănătate în europeană. Dacă vom continua la fel, uh, vom uh, obține aceleași rezultate. Aceasta nu, aceasta nu este concluzia mea. Nu cred că trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă și nu fac nicio glumă aici. Trebuie să fim proactivi și nu reactivi, să ne dăm seama că cercetarea noastră are un impact asupra societății. Vă rog să sprijiniți în continuare proiectul nostru minunat și sper ca Centrul European de Cercetate să recunoască succesul acestor proiecte și să investească în ele pentru că am creat această uh, uh, platformă care este uh, unică în felul ei. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie, profesor Nolan, e mi se sono un po' Mulțumesc, domnule profesor Nolan. Îmi cer scuze v-am cam uh, împins de la spate pentru că trebuie respectat uh, timpul de intervenție. Avem două minute pentru încheierea lucrărilor, pentru că apoi va trebui să ne regăsim cu toții în această sală pentru încheierea oficială. Deci aveți câte un minut de fiecare, am două intervenții, două cereri de intervenții. Îi urez bun venit domnului Van Nistelrooy care ni s-a alăturat. Giuseppe Șanti are cuvântul, dar vă rog nu mai mult de un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună seara tuturor, sunt Giuseppe Șanti, uh, fondator la Nova Mit, care uh, lucrează pe dezvoltarea unor substitute de carne din, pe bază de vegetale. Producția actuală de carne nu mai poate fi continuată și trebuie să se găsească o soluție. În anul acesta, China, Statele Unite și Canada au investit foarte mult în acest domeniu de cercetare uh, pe, în domeniul substitutelor de carne pe bază de plante și pe bază celulare. Apar uh, din ce în ce mai mult flexitarieni, și uh, cererea pentru carne a scăzut foarte mult, în timp ce cererea pentru produse pe bază de plante a crescut foarte mult în ultima vreme. Noi suntem un startup, dar sunt și universități și uh, ateliere de cercetare în acest domeniu. Și cu siguranță ar fi o idee foarte înțeleaptă să fie încurajată din ce în ce mai mult. Uniunea Europeană ar putea fi un jucător cheie și în acest domeniu. Vă mulțumesc! Guardi la noastră tabulă, cu mangerei! Mulțumim, foarte interesant! Sunt lucrurile pe care le mâncăm. Vă mulțumim pentru comentariul făcut și acum îi voi da cuvântul Sarei Vincighera, care ne va spune despre proiectul la care lucrează și Vă rog, foarte pe scurt, pentru că avem întârziere. Mulțumesc. Sunt Sara Vicighera. Fac parte dintr-o echipă care a câștigat un premiu pentru ideile pe care le-am avut, să încercăm să schimbăm abordarea pe care o avem cu privire la boli. Acest lucru s-a făcut prin intermediul celor care oferă îngriji, îngrijiri. Nu știu cum arată situația în alte state din Europa, însă în Italia femeile sunt cele care oferă îngriji, îngrijiri. Așa că Ideea noastră a fost să le facem pe ele să ne spună mai multe despre viața lor de zi cu zi, când îngrijesc pe cineva care suferă de o boală. Aceasta e versiunea ușoară a, povestei, a poveștii. Ne gândeam la bebelușii care suferă de hemofilie. Boala este transmisă de mame bebelușilor, ambii suferă de această boală. Apoi, I-am întrebat pe bunici, pe părinți, pe tați să ne spună care, e direcția, care este interacțiunea lor indirectă cu cei care suferă de hemofilie și am vorbit cu foarte mulți uh, bărbați despre acest subiect. Important e câtă cercetare se poate face astfel încât să fie schimbată viața oamenilor, să fie îmbunătățită viața oamenilor. Și aș menționa ce ne spunea vicepreședintele când ne vorbea despre bolile de care suferă copiii. Angajamentele Uniunii Europene ar trebui să fie și mai mari în domeniu. Cred că sprijinul pentru proiectul nostru ar fi unul foarte util, ar fi o adevărată onoare pentru noi. cât, câteodată ni se pare că lumea cercetării e foarte departe de viața cetățenilor. Trebuie să reușim să închidem acest vid, trebuie să îmbunătățim comunicarea cu privire la cercetare. Și un al doilea punct pe care l-aș menționa are de a face cu ceea ce spunem și trebuie să fim atenți la cei care sunt alături de cei care suferă. Vă mulțumim foarte mult pentru cele spuse. Cercetarea, într-adevăr, poate să schimbe viața oamenilor și nu cred că toată lumea e conștientă de acest aspect. Eu îmi voi încheia intervenția mea aici și îi și domnul Van Nistelrooy este implicat în cercetare și Comisia STOA de aici din Parlament. Îi mulțumesc profesorului Boniol care a făcut parte din într-una din echipele de discuție de astăzi și acum vom încheia această parte. Le așteptăm pe președintele Parlamentului care va trage concluziile acestei după amiază, o după amiază foarte interesantă. Vă mulțumesc!